Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ne uităm la ceas și aș vrea să începem acum. Avem un punct uh, pe ordinea de zi cu care nu am putut, pe care nu am putut să-l încheiem uh, ieri. Este vorba de uh, raportul doamnei Galo. Și de aceea dau acum cuvântul doamnei Galo. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește raportul uh, de, din proprie inițiativă privind comunicarea Comisiei, privind uh, consolidarea aplicării prevederilor privind uh, proprietatea intelectuală pe piața internă, înainte de a trece la fondul problemei, aș vrea să supun atenției colegilor proiectul de calendar pentru acest raport din proprie inițiativă care a fost decis împreună cu secretariatul. Deci în primul rând, uh, prezentarea proiectului de raport uh, pe 27 și 28 uh, ianuarie 2010, termenul amendamentelor 6 februarie, votul în Comisia Iurii 23 februarie și vot în plenară aprilie 2010. Deci, pe fond, această comunicare a Comisiei a făcut deja obiectul unei prezentări din partea doamnei Frolinger la întâlnirea noastră din 6 octombrie și cu acea ocazie mai multe remarci au fost deja făcute de către colegi, de care sigur că vom ține cont. Astăzi uh, doresc să deschid dezbaterea și să ascult, uh, să-i ascult pe colegii prezenți Vreau să vă spun care sunt uh, liniile principale pe care vreau să uh, elaborez acest raport. În general uh, și mai ales având în vedere numeroasele întâlniri pe care le-am avut până astăzi, mi se pare necesar să abordăm acest domeniu pe sectoare, într-o manieră sectorială în funcție de conținut, pentru că mizele și problematicile nu sunt deloc aceleași atunci când vorbim despre cărți, despre conținut audiovizual, de muzică sau chiar de presă, pentru că și presa este uh, implicată în aceeași măsură. Uh, ne este greu să imaginăm un model unic care să se aplice în toate domeniile proprietății intelectuale. Putem acționa pe trei nivele. Deci, în primul rând, trebuie să insistăm pe o abordare, dacă nu educativă, măcar pedagogică la toate nivelele, prin campanii de sensibilizare, de conștientizare privind protecția drepturilor de autor. Atunci când uh, cineva uh, intră într-o librărie, ia o carte și nu o plătește, este exact același lucru ca atunci când cineva uh, descarcă de pe internet uh, opere fără a plăti drepturile de autor. Asta ține de infracțiunile privind drepturile de autor. Uh, directiva privind sancțiunile este încă blocată la Consiliu și va trebui să um, convinge președinția spaniolă să avanseze acest proiect în fața fenomenului pirateriei online. Nu putem decât să spunem că legislația privind drepturile de autor reprezintă lacune. Ea ar trebui să protejeze creatorii și operele lor. Uh, există reguli fiscale în toate statele membre, există însă peste tot și frauda fiscală, evaziunea fiscală și nu este în interesul nimănui să suprimăm aceste reguli existente, dar trebuie mai multă vigilență în acest domeniu. În al treilea rând, uh, e nevoie să dezvoltăm o ofertă online uh, legală, diversificată și atrăgătoare care să permită remunerarea titularilor de drepturi, deținătorilor de drepturi. Această ofertă există, dar ea trebuie susținută. Este un model de business în plină expansiune care trebuie să familiarizeze consumatorii cu acest tip de afaceri în toată Uniunea Europeană. Vă amintesc că e vorba de pedagogie, de sensibilizare, de conștientizare a consumatorilor. Este singura modalitate prin care putem garanta o remunerare uh, corectă a creatorilor și de a stimula inițiativele din acest domeniu. Încă o dată, trebuie să facem distinția dintre disponibilitatea conținutului online, care este deja uh, asigurată într-o mare măsură și uh, modul în care noi suntem educați să plătim pentru a accesa această informație. În magazin acest lucru nu se întâmplă, nimeni nu se servește și pleacă uh, fără să plătească. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l facem înțeles și pentru ca remunerarea uh, deținătorilor de drepturi de autor să fie un lucru uh, recunoscut Uh, cel puțin pe internet, foarte mulți tineri au greutăți în a se adapta la această idee. De aceea, pirateria online este un aspect fundamental uh, în uh, cadrul consolidării drepturilor de proprietate intelectuală. Trebuie să fim activi, trebuie să găsim soluții concertate între toți actorii din acest domeniu, deținătorii de drepturi, producătorii de conținut, platformele de internet, furnizorii de uh, servicii de internet, dar și uh, consumatorii mai ales. Dacă acești actori nu ajung împreună la o soluție concertată, ar trebui să luăm o inițiativă la nivel comunitar pentru a reglementa aceste probleme. Adică trebuie să ne gândim foarte serios la aceste lucruri. În acest context, dialogul este uh, esențial pentru uh, reglementarea acestor probleme. Se poate uh, face această reglementare într-un cadru european și prin dialogul cu diversele sectoare de care vorbeam. Trebuie să dispunem să înființăm um, dispozitivele uh, tehnice care ne permit protecția drepturilor de autor. Trebuie să vedem cum putem standardiza la uh, nivel european tehnologiile de recunoaștere a conținutului. Insist uh, și asupra dimensiunii internaționale a fenomenului contrafacerilor și pirateriei, care ne obligă să ne înăsprim exigențele antipiraterie la nivel internațional. Și cred că trebuie să ne punem întrebarea în acest raport din proprie inițiativă în ceea ce privește urmarea acestei comunicări din punct de vedere legislativ. Ar trebui oare să încurajăm Comisia să propună un nou text? Asta este o întrebare. Ar trebui oare să revizuim directiva existentă mai ales în ceea ce privește conținutul online, pentru a clarifica situația juridică? Asta e a doua întrebare. Știți că primesc uh, numeroase uh, luări de poziție din partea industriei creatoare de uh, conținut, uh, din partea uh, editorilor și a altor actori interesanți și sunt deschisă să aflu care sunt uh, părerile colegilor uh, mei, de asemenea, să vedem cum putem lucra împreună cu raportorul din umbră și cu comisia pentru ca toate aceste uh, probleme care apar să fie rezolvate într-o manieră pertinentă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Domnul Engstrom are cuvântul. Aș vrea să-i mulțumesc doamna Egalo pentru această prezentare. Această introducere ilustrează foarte clar uh, problemele Uh, ridicată de comunicarea Comisiei și uh, raportului din proprie inițiativă. Comunicarea Comisiei se referă la contrafacerea bunurilor. Acest, aceasta este o problemă reală uh, și în măsura în care există uh, reglementări la nivel european pentru combaterea uh, contrafacerilor, noi nu avem nimic împotrivă. Dar trebuie să vedem din punct de vedere practic ce este util și ce uh, este eficient. Comunicarea Comisiei este aproape în întregime despre contrafaceri, iar dumneavoastră, doamnă Galo, ați vorbit aproape în întregime, în, în totalitate despre internet și uh, sunt două lucruri total diferite. Uh, conform actualei legislații, este uh, legal acest file sharing, acest, uh, această distribuire de conținut, dar pentru moment problema este una foarte fierbinte la nivel politic. Se pare că există un foarte larg consens uh, în, uh, pentru ideea că um, drepturile de autor trebuie revizuite și trebuie să ne adaptăm la noile dezvoltări uh, tehnologice. Însă, repet, este o problemă politică. Ar fi nepotrivit ca Comisia să cheltuie bani europeni ocupându-se de o campanie care este în esență politică, una politică. Sigur, legislația ă, trebuie înăsprită, dar acest lucru, repet, este o chestiune de natură politică. Și cred că trebuie să separăm cele două probleme. Bun, contrafacerea de bunuri este o activitate comercială ilegală, are legătură cu crima organizată, se uh, se uh, circulă o sume foarte mari uh, de bani. Dar în ceea ce privește file sharing, uh, distribuirea de conținut pe internet, uh, lucrurile sunt diferite. Deci ar trebui să tratăm diferit aceste două chestiuni, pentru că altfel nu am face decât să tulburăm apele și să creăm o uh, imagine negativă a instituțiilor, iar asta ar fi o idee proastă. Vă mulțumesc, domnul Geringer. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea acestei comunicări din partea com Comisiei și eu, ca și antevorbitorii mei, am interpretat lucrurile într-un mod diferit uh, cu referire la exemplele acelea în care oamenii intră în librărie, iau cartea și ies fără să plătească Vă rog să rețineți că internetul este mai degrabă o bibliotecă și în momentul în care se pune problema uh, metodei file sharing, punerii în comun a fișierilor, nu e vorba neapărat de furt. Deci această imensă bibliotecă de care dispunem în timpul moderne trebuie să fie modificată și adaptată să corespundă nevoilor utilizatorilor. Iar pe de altă parte, putem să spunem că e vorba de o infracțiune în condițiile în care cineva, să spunem, uh, obține câștiguri în urma uh, punerii comune al acestor fișiere, dar nu se poate spune că tinerii care, să spunem, navighează pe internet, uh, comit infracțiuni, ei pur și simplu profită de libertatea de uh, circulație și de explorare acestui spațiu, fără să fie conștienți că um, au încălcat legea, pentru că nu sunt niciun fel de coduri pe care trebuie să le spargă. De aceea, la nivel de utilizator individual, trebuie să avem perspectiva internetului ca o bibliotecă și nu o librărie din care furi. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru bunurile contrafăcute și pentru alte tipuri de fapte care încalcă legea, uh, Uh, cred că e foarte clar că în acest caz suntem de acord cu combaterea unui astfel de fenomen, însă să nu confundăm acum uh, punerea în comun a fișierelor, file sharing cu bunurile contrafăcute. Trebuie să fie foarte clar acest mesaj. Și la fel și eu, ca antevorbitorul meu, sprijin ideea diferențierii celor două chestiuni și nu cred că e cazul să le punem pe toate în aceeași oală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să abordez un pic diferit acest document al Comisiei. În calitate de co-raportor al dumneavoastră, domnule președinte, pentru strategia de la Lisabona, amândoi am fost extrem de mulțumiți când am constatat că um, a cincea libertate va fi, va fi libertatea de cunoaștere și în cinci ani această libertate va deveni deci a cincea, al cincilea spațiu de libertate. Și haideți să interpretăm lucrurile din acest punct de vedere pentru că dacă vom considera cunoștințele ca a cincea libertate a Uniunii, atunci siguranța uh, și libertatea de cunoaștere va reprezenta un avantaj competitiv uh, al Europei și acest lucru va reprezenta principala prioritate pentru europeni i aceasta trebuie să ne fie perspectiva. Cred că um, perspectiva Comisiei ne permite o modificare a legislației în ambele sensuri. Sunt totalmente de acord cu doamna raportor care vorbea de sensibilizarea opiniei publice, pentru că, în calitate de legiuitor, ceea ce trebuie să facem noi spre binele consumatorilor noștri este tocmai să susținem uh, o opțiune corectă din partea acestora. Cred că în uh, cadrul acestei legislatori, acestui mandat de 5 ani, va trebui să facem o alegere, fie să modificăm legislația în uh, sensul în care vorbim despre piraterie, așa cum ați uh, vorbit dumneavoastră, sau să stabilim că vor fi gratuit accesul la aceste documente și atunci se modifică legislația. Sau o luăm de la capăt și schimbăm legislația astfel încât să fie limpede pentru toată lumea că e nevoie să aibă altă opțiune. Nu cred că trebuie să ajungem la o discuție politică. Cu siguranță nu trebuie să rămână ceva ambigu de genul bine, mare lucru nu e, dar chiar și așa. Uh, e o chestiune de natură politică pe care trebuie să o discutăm și, în final, momentul în care ne referim la contrafacere și piraterie, trebuie să stabilim clar acest lucru. O să ajung imediat și la bunuri. Trebuie să înțelegem că este vorba de cele mai importante economii, reprezintă 12% din cele mai dezvoltate economii. E vorba de pierderi uh, care echivalează cu milioane de locuri de muncă pierdute, locuri de muncă pe care aș vrea să le recuperăm în Europa, pentru că până la urmă face parte din atribuțiile mele de politician ales. Mă voi referi și la bunurile contrafăcute. În Ungaria, Mă refer la bunuri. Spre exemplu, în Ungaria nu este evident. În fiecare seară se fură 11 mașini, sunt demontate și se transformă în piese de schimb pentru alte mașini, ceea ce este absolut inacceptabil. Deci nu cred că acesta este sensul în care dorim să ne întrebăm. Trebuie să combatem acest flagel pentru că el este în creștere și mai ales în țările, noile țări membre, uh, se constată acest lucru Uh, este practic un adevărat paradis, nu doar pentru intrarea bunurilor contrafăcute, ci dacă ne gândim la spațiul european, este chiar un spațiu de producție. Deci trebuie să alegem, ori modificăm într-un sens legislația, ori modificăm într-un alt sens. Uh, nu cred însă că e cazul să lăsăm comisia să spună, bun, mare lucru nu e, dar chiar și așa, punct de suspensie. Mulțumesc, doamna Astrix, vă rog. Vă mulțumesc, președinte, domnule președinte. Cred că Așa cum spunea și doamna Galo, cum spunea și doamna Galo, această chestiune este una foarte amplă și reunește domenii extrem de numeroase și cred că trebuie să fim foarte atenți să nu ne concentrăm strict pe un singur domeniu și apoi să uh, redactăm legislație strict pentru o chestiune care ține de proprietatea intelectuală, pentru că astfel există riscul să legiferăm în mod necorespunzător în relație cu celelalte aspecte aferente acestui domeniu exemplul evocat uh, este un fel de capcană în care riscăm să cădem și anume acela să, să ne ocupăm strict de scăcările ilegale de pe internet. Pentru că dacă pierdem din vedere problemele care țin de proprietatea intelectuală, cum ar fi um, chestiunea brevetelor sau uh, schimbul de cunoștințe sau uh, să zicem denumirile medicamentelor și așa mai departe, Trebuie să avem foarte mare grijă să tratăm toate aceste chestiuni, să nu le pierdem din vedere. N-am nimic împotriva unei abordări sectoriale. Consider că avem uh, la dispoziție timpul necesar să dezbatem această chestiune. E nevoie de timp, de reflexie pentru a analiza întregul domeniu, întreaga sferă legislativă la care se referă aceste chestiune. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așadar, fără niciun fel de îndoială, această problemă este una dintre sfidările politice cele mai importante care trebuie să-i facem față, deoarece trebuie să ajungem la un echilibru între, pe de o parte, dreptul de proprietate e adevărat, însă nu trebuie să punem acest lucru să întrebare asta pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte important ca drepturile să fie respectate în orice stat democratic și în același timp se impune să constatăm că traversăm o perioadă în care internetul reprezintă probabil cel mai important instrument uh, care înlesnește schimbul de informații între oameni și deci trebuie să identificăm acest echilibru și anume un echilibru între internet și posibilitățile pe care le oferă și drepturile pe care fiecare le are, pentru că grație internetului, avem ocazia să facem schimb de informații culturale, spre exemplu, și să ne cunoaștem cultura, dar nu trebuie să încălcăm unul drepturile celuilalt. Și probabil că este vorba de fidări ale vremurilor noastre, e vorba de o chestiune de credibilitate politică în relația cu opinia publică. Aceasta este absolut uimită să constate că până în prezent nu s-au identificat instrumente legale care să ne permită să ne folosim de internet cu încredere. Eh, pot să vă spun că am un eh, băiat de 12 ani și să știți că mi-e foarte greu să explic care sunt limitele foarte greu să explicăm acest lucru tinerilor în ceea ce privește internetul. Firește că Există uh, persoane care își uh, fac studiile acum, tineri în mod deosebit, și aceștia de multe ori își fac lucrările cu ajutorul internetului și deci trebuie să poată să uh, Uh, trăiască cu ajutorul acestui mijloc de informare, care este o interfață foarte utilă a relației între tineri și este foarte important să le explicăm și care sunt limitele acestor instrumente. Deci acest principiu de drept, acest drept de uh, proprietate trebuie să fie garantat, chiar dacă este un drept de proprietate imaterial, chiar în relația cu dreptul material. Deci, doamnă Galo, suntem de acord în sensul că, da, este foarte important să existe aceste, aceste instrumente legale, instrumente juridice, astfel încât toată lumea să se poată folosi de internet în mod legal. Doamna Galo are cuvântul pentru răspunsuri. E vorba de o diferențiere a celor două domenii. E o diferență între brevete și drepturi de autor. Există o diferență care nu este întâmplătoare care trebuie să fie soluționat diferit. Acum, cu ajutorul internetului, există un alt element care s-a adăugat discuției noastre și care modifică această logică a discuției privind drepturile de autor. În ceea ce privește brevetele și contrafacerea bunurilor, aș uh, dori să vă spun că trebuie să luăm mai în serios datoriile care țin de brevete. Și trebuie să facem acest lucru totuși spre binele celui care este titularul brevetului, pentru că gradul de transparență al societății a scăzut și așa stau lucrurile și în ceea ce privește industria farmaceutică. Însă, în ciuda acestui fapt, cred că brevetul uh, care, să spunem, este contractat de o anumită societate trebuie să fie văzut din ambele perspective cu alte cuvinte, trebuie să uh, separăm aceste lucruri, deci domeniul material care are propriile reguli și uh, în momentul în care stabilim uh, reglementarea, trebuie să prevedem în proporție egală modul de apărare a drepturilor deținătorului de brevet, deci practic al companiei care îl deține. Deci trebuie să vedem și care este partea de inovare și, de asemenea, dreptul brevetelor deja există de 200 de ani, deci pur și simplu a trecut uh, ceva apă pe Dunăre. Deci, nu cred că e cazul să încercăm să blocăm acum schimbul de informații, pur și simplu trebuie să încercăm să le stimulăm. În ceea ce privește directiva și modul de deblocare al acesteia, constat că anumite state membre nu doresc să înregistreze neapărat progrese în uh, Consiliu, Așadar, am cerut președintelui să corecteze această eroare de interpretare a deciziei Parlamentului și am uh, cerut să se corecteze în varianta scrisă. Este vorba de o eroare de interpretare în baza unei neînțelegeri și în, uh, când s-a publicat când s-a publicat acest document, am constatat că această eroare se repetă, deci am avut dreptate și am apărat uh, drepturile Parlamentului, iar acest lucru trebuie să apară în uh, materialul publicat pentru exterior. Este foarte important când vorbim despre internet să spunem că se impune să protejăm drepturile de autor, însă uh, cu, nu mai putem face acest lucru cu drepturile de autor pe internet. De acest este motiv, acesta este motivul pentru care trebuie să prevedem drepturi de autor special pentru acest domeniu al internetului și este urgent acest lucru. Trebuie să facem acest lucru fără să aducem atingere niciun fel vieții private și fără să punem piedici schimbului de informații. Firește că există situații în care anumii utilizatori nu se comportă în mod corespunzător, acest lucru riscă să creeze obstacole, să împiedice schimbul de cunotine Totuși trebuie să facem o diferență între aceste domenii, între subiectele care se impun a fi reglementate. Dacă ele sunt diferite, trebuie să fie reglementate diferit. Așadar, de, dacă avem uh, uh această putere de a da un exemplu pentru ceilalți, trebuie să facem acest lucru și la nivel legislativ. Să plecăm pur și simplu de la principiul că ne aflăm într-o situație, într-un context cu totul nou. Domnul Geringer dorește să ia cuvântul, vă rog foarte cuvânt. Da, voi fi cât se poate de concis, pur și simplu intervenție telegrafică. Este vorba de o chestiune cât se poate de spinoasă, însă. Trebuie să dăm dovadă de pragmatism și, în același timp, trebuie să încercăm să ne mobilizăm toate capacitățile intelectuale. Nu putem să intrăm într-o librărie, să luăm o carte, o băgăm în buzunar și să ieșim fără să plătim. Asta înseamnă furt. Însă, trebuie să stabilim că există probleme de proprietate intelectuală pe care trebuie să o protejăm. Pe de altă parte, nu putem să intrăm la cinematograf dacă nu am plătit biletul la intrare. Există însă cinemateca Există astăzi, într-adevăr, o nevoie de informație, iar dreptul de proprietate intelectuală a luat diferite forme. În uh, timpul feudalismului, regula era cu totul alta față de cea care se aplică în ziua de astăzi și am constatat de-a lungul istoriei că trebuie să dăm dovadă de inteligență și trebuie să ținem cont de modul în care au evoluat rețelele, în care au evoluat posibilitățile în acest sens, fără să încurajăm delictele. Știu că nu există o soluție universală și probabil că acest lucru explică patima cu care au luat unii cuvântul aici și, după părerea mea, raportul pe care l-a făcut doamna Galo este unul corect. Mulțumesc, doamna Galo. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegilor pentru intervenții. Mi-am dat seama, ascultându-i, că subiectul acesta este unul extrem de pasionant ceea ce mă împinge să spun cu tărie că deja suntem în întârziere în legătură cu acest dosar și nici nu poate fi vorba să începem să separăm subiectul, să discutăm numai despre contrafacere sau despre câte un alt subiect separat. Cred că putem să reușim să mulțumim pe toată lumea și cred că trebuie să ne gândim foarte bine, să fim foarte inteligenți și să ținem cont de internet, să ținem cont de toată tehnologia asta, dar să și progresăm. Pentru că, după cum a spus doamna Wikström, trebuie să găsim un echilibru între toate noile tehnologii. Nu trebuie să uităm că astăzi internetul înseamnă asta, dar poate că mâine va însemna altceva evoluează foarte repede și poate mâine va fi și mai puternic și noi nu avem armele juridice necesare pentru a face față acestei dezvoltări a tehnologiei. Deci trebuie să avansăm și mă bucură foarte mult toate contribuțiile pe care le-am auzit. Înțeleg din ele că subiectul îi interesează pe colegii noștri și că ei doresc să mă ajute să lucrez pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc. Cred că calendarul propus este acceptat și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume drepturile consumatorilor. Drepturile contractuale ale consumatorilor. Raportor este Diana Wallis și înainte de a-i da cuvântul, aș vrea să urez bun venit celor doi experți prezenți aici. Profesorul Hesseling, care a um, făcut un studiu comparativ și, de asemenea, celuilalt expert care se ocupă de noua directivă privitoare la dreptul contractual în statele membre. Textele le aveți la dispoziție, este un subiect foarte interesant și am să dau cuvântul doamnei raportor care va prezenta pe scurt studiile celor doi experți. Doamna Wallace, Mulțumesc foarte mult! Eu aș propune să trecem direct la prezentarea studiilor și apoi am să fac și eu câteva sugestii. Cred că așa vom utiliza timpul cel mai bine. De acord. Cine dorește să înceapă? Profesorul Hesseling, vă rog. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Parlamentului pentru că ne oferă ocazia să prezentăm acest studiu pe care l-am elaborat la cererea dumneavoastră. Vă rog să treceți la următorul diapozitiv. M-am gândit că ar fi foarte potrivit să vă fac mai întâi o introducere a situației în care ne aflăm astăzi. În 2003, Comisia Europeană a publicat un plan de acțiune referitor la dreptul contractual și a anunțat, printre altele, că achiul comunitar în domeniul dreptului contractual trebuie să fie revizuit. E, era vorba de implementarea unui cadru comun de referință care a fost considerat foarte util în acest sens și un prim proiect a fost uh, schițat de către savanți și a fost foarte bine primit de Parlamentul European într-o rezoluție imediat după planul de acțiune. Anul trecut, în uh, cadrul fostei legislaturi, Comisia a publicat o directivă privind o propunere de directivă de, privind drepturile consumatorilor, care a reprezentat primul rezultat al acestui proces de revizuire a chiului. Vă rog să luați notă de faptul că directiva drepturilor consumatorilor pe care o discutăm acum se ocupă de fapt doar de patru directive, patru directive din domeniul dreptului contractual privind consumatorii. La început, când s-a publicat planul de acțiune, ideea era să se includă nu numai toate celelalte directive privind dreptul contract, drepturile contractuale ale consumatorilor, ci și, și drepturile contractuale dincolo de drepturile consumatorilor. Deci un plan mai global. Sfera aceasta de aplicare este mai limitată. Apoi, este important, lăsând la o parte alte caracteristici ale directivei propuse, să se țină cont de faptul că această ă, propunere este una orizontală. Deci nu e vorba de directive una câte una, ci de chestiuni generale care țin de ă, fiecare directivă. Deci e vorba de reguli generale din aceste patru directive și nu din alte directive, cum ar fi directiva ă, timeshare, care este foarte similară în multe aspecte. La începutul acestui an, universitarii au publicat un proiect de cadru comun de referință, am aici un exemplar pe care am să vi-l arăt, și seamănă cu un cod civil în structură și în modelele pe care le conține. Și în orice caz, oferă uh, reguli privind legislația patrimonială, legislația familiei și așa mai departe. Prezența juridică nu este inclusă, însă ca să spunem clar despre ce e vorba, e vorba de proprietate, de contracte și așa mai departe, sau de publicații tradiționale în domeniul juridic. Așadar, sfera de aplicare este una generală, merge mult dincolo de dreptul contractual și se referă și la contracte business to business și la contracte între întreprinderi și consumatori. Această sferă largă de aplicare s-a bucurat de sprijinul explicit al Parlamentului European prin rezoluția sa din 2006, iar cadrul comun de referință a apărut ca un rezultat al unei cercetări științifice de drept comparativ. Despre ce este vorba în raportul nostru, raportul pe care îl prezentăm acum? Împreună cu doi colegi Cu doi colegi de la Universitatea din Amsterdam, dintre care unul este aici, celălalt nu a putut veni, am uh, pregătit o propunere pentru uh, directiva drepturilor consumatorilor și, și pe baza proiectului de cadru comun de referință, tot la cererea Parlamentului. Am uh, făcut sugestii foarte specifice de posibile amendamente la propunerea de directivă pe baza proiectului de cadru comun de referință. Raportul nostru este neutru în măsura în care este ă, în măsura în care este posibil, în care poate fi posibil un ă, document legislativ, însă este neutru. Noi ne-am bazat recomandările pe, făcând o medie între cadrul comun de referință și directiva privind drepturile consumatorului. S-ar putea ca Parlamentul să aibă motive fie să nu aprobe directiva propusă, pentru că poate să dorească mai multă sau mai puțină protecția consumatorului. Mm, această evaluare nu a fost obiectivul studiului nostru. ne am dorit doar să comparăm două seturi de reguli care erau considerate foarte similare, însă noi am, am constatat că există diferențe între ele. Aș mai vrea să vă spun, înainte să intru în detaliu în legătură cu aceste diferențe, la ce anume este bun cadrul comun de referință ca set de instrumente pentru uh, modificarea directivei privind uh, drepturile consumatorului. Primul motiv ar fi că acesta este și scopul inițial. Comisia a avut intenția de a utiliza acest cadru comun de referință uh, ca sursă de inspirație pentru redactarea proiectului de directivă privind drepturile consumatorului sau revizuirea achiului în orice caz. Apoi, în planul său de acțiune, Comisia a declarat explicit că speră ca Parlamentul European și Consiliul să folosească cadrul comun de referință ca sursă de inspirație pentru depunerea de amendamente și veți găsi un citat pe diapozitiv. Mai voiam să vă amintesc, dat fiind și că acest Parlament se află la început de mandat, că uh, Parlamentul din mandatul anterior a salutat acest cadru comun de referință. Apoi, în legătură cu fondul, ceea ce ar fi mai important, uh, motivul de a folosi acest cadru comun de referință ar fi uh, coerența utilizarea acestui cadru pentru modificarea directivei privind drepturile consumatorului poate să contribuie semnificativ la coerența dreptului contractual din Europa. În primul rând, la nivel european și aș dori să vă reamintesc că propunerea de directivă se concentrează numai pe revizuirea a patru directive existente. Deci nu asigură niciun fel de coerență cu celelalte directive existente în domeniul dreptului consumatorului și nici cu cele din domeniul dreptului uh, contractual în general. De exemplu, directiva privind întârzierile de plată. Un alt posibil uh, obiectiv al acestei directive sau un posibil rezultat anticipat de toate instituțiile europene încă de la începutul procesului planului de acțiune a fost acela că într-o zi s-ar putea să existe un cod opțional, un cod al contractelor pe care să-l poată adopta uh, părțile fie printr-un sistem de opt-in, fie printr-un sistem de opt-out. Și aceasta a fost ideea la baza cadrului comun de referință. Sigur că uh, ar fi bine dacă ar apărea acest cod opțional și directiva revizuită privind drepturile consumatorilor ar fi uh, altfel în anumite aspecte. Ă, acest ă, cadru comun de referință ar fi important dacă directiva ar fi cumva din întâmplare diferită și nu din motive întemeiate. Vreau să vă amintesc că Parlamentul a fost întotdeauna un susținător înfocat al ideii de uh, instrument opțional, exprimând acest lucru în mai multe rezoluții și într-o moțiune recentă pentru o nouă rezoluție. Un alt aspect important al coerenței este reprezentat de coerența dintre dreptul contractual european, ca legislația ce reglementează contractele în Europa, dreptul uh, contractual al comunității europene și drepturile contractuale naționale. Deci, coerența dintre toate acestea în sfera de aplicare a noii directive propuse și, de asemenea, dreptul contractual privat care merge mult dincolo de sfera de aplicare. Este o chestiune destul de problematică care va fi tratată in extenso de colegul meu și uh, doresc să subliniez că acest cadru comun de referință poate fi utilizat ca un sistem de uh, reguli de fundal, ca un cod de citire, de interpretare al noii directive. El va oferi o orientare asupra uh, principiilor generale ale dreptului contractual sau dreptului consumatorilor. Un alt motiv pentru care ar fi bine să se folosească cadrul comun de referință este calitatea acestuia. Uh, Sigur că prevederile au fost criticate de anumiți savanți, însă, în general, a, cadrul a fost foarte bine primit. Au existat poziții divergente, însă, în general, cadrul este bine primit, ceea ce nu ne surprinde. Și nu pentru că uh, proiectul a fost redactat de o rețea de excelență, ci uh, ceea ce este mai convingător și va fi mai convingător pentru dumneavoastră este că acest cadru a fost pregătit de o rețea foarte extinsă de uh, universitari și de cercetători din toate statele membre. Deci, cunoștințele tuturor acestor persoane trebuie să fie avut o contribuție foarte importantă. Pentru noi, tot ce a contat a fost să găsim cele mai bune soluții din legislația existentă. Și ultimul motiv pentru care vă recomandăm acest cadru comun de referință ca bază de pornire pentru amendamentele pe care le veți depune la directiva propusă este că el reprezintă un set european de reguli și nu un set național de reguli. Mă aștept, mai ales la Consiliu, ca reprezentanții să fie preocupați uh, de uh, măsura în care directiva propusă se potrivește cu legile lor naționale. Însă sperăm ca Parlamentul European să uh, dorească să aibă o perspectivă mai europeană. Aceste reguli sunt cu adevărat europene pentru că nu sunt naționale și sunt bazate pe cercetări comparative ceea ce este foarte important și pentru că ideile din directivă se vor putea aplica și la nivel intern în cazuri specifice. Însă ideea principală este să încurajăm contractele transfrontaliere care au drept caracteristică faptul de a nu fi naționale, deci este nevoie de un set de reguli europene. Cam acestea sunt motivele pentru care doresc să vă recomand să țineți cont de cadrul comun de referință atunci când veți propune amendamente pentru directiva propusă. În ceea ce privește fondul uh, analizei noastre, nu cred că este acum momentul să facem o prezentare detaliată, chiar și un rezumat detaliat al diferențelor pe care le-am constatat. Vreau doar să subliniez principalele diferențe dintre cadrul comun de referință și, propus, și directiva propusă. În primul rând, definiția din cadrul comun de referință este mai extinsă decât în propunerea de directivă. Mai ales contractele mixte sunt incluse în cadrul comun de referință, ceea ce înseamnă că dacă eu cumpăr astăzi un calculator pe care am intenția să-l folosesc mai ales în privat, dar seara vreau să-mi și verific mailul profesional, atunci în cadrul propunerii comisiei nu aș fi protejat în calitate de consumator pentru că folosesc calculatorul și pentru uz nepersonal. În al doilea rând, directiva propusă introduce o obligație de a informa cât se poate de extinsă și de generală. Eu spun că introduce ceea ce poate nu e corect în anumite state membre care dispun deja de o astfel de obligație de a informa în baza dreptului contractual general. Dar sunt anumite state membre ca cele care fac parte din sistemul common law, care nu au această obligație generală. Iar problema este că propunerea de directivă nu prezintă niciun fel de cale de atac pentru aceste probleme, lăsând totul la latitudinea dreptului național. Și uh, pentru un uh, avocat din Irlanda sau din Anglia va fi destul de greu să uh, descopere care sunt căl- căile de atac pentru o, anumite chestiuni în legislația națională dacă ei nu au această obligație de a informa în legislația lor națională. Așadar, cadrul comun de referință propune un set de căi de atac ce pot fi anexate obligației de a informa. Propunerea de directivă conține uh, detalii privind dreptul de retragere, iar cadrul comun de referință ar putea să fie mai bun în acest sens, pentru că are reguli mai clare și are și uh, reguli mai generale. Vă amintesc că sunt și alte directive referitoare la drepturile consumatorilor dincolo de sfera uh, de aplicare a respectivei directive. De exemplu, directiva privind timesharing și ar putea fi o idee bună să anticipăm și includerea altor subiecte în această directivă a drepturilor consumatorilor și să avem un set de reguli mai extinse privind drepturile de retragere. Directiva uh, propusă conține o ierarhie a căilor de atac în caz de nonconformitate în contractele de vânzări. Dacă consumatorul constată o nonconformitate, deci cumpără ceva care nu funcționează sau are defecte, în unele state membre are dreptul de a alege liber calea de atac. Însă, directiva propusă introduce o ierarhie a acestora. Ar trebui să se permită mai întâi vânzătorului să uh, repare sau să înlocuiască obiectul cumpărat. Iar uh, dacă sunteți împotriva acestei ierarhii, veți găsi un uh, set de reguli sub alt format în cadrul comun de referință. Propunerea de directivă introduce pentru multe state membre o obligație de a notifica vânzătorul cu privire la nonconformitate într-un termen destul de scurt, la două luni după descoperirea nonconformității. Acest lucru nu e valabil în alte state membre. Dacă nu, deci dacă nu doriți această prevedere, puteți uh, propune amendamente conform cu cadrul comun de referință. Apoi, ceva mai general, cadrul comun de referință este mult mai clar în privința caracterului de obligativitate al regulilor. Propunerea de directivă spune că un consumator în trebuie să se bucure de drepturile sale, dar nu e același lucru cu obligativitate. De exemplu, dacă la începutul unei perioade te poți retrage sau nu. Este mult mai bine să fie clar ce reguli sunt obligatorii și ce reguli nu. Este o protecție mai clară a consumatorilor. Claritate ce va fi în interesul consumatorilor, dar și al întreprinderilor care știu să uh, se poziționeze. Și în cele din urmă, cadrul comun de referință aduce în multe aspecte o terminologie mai clară, mult mai bine gândită. Sigur că acesta a fost unul din obiectivele uh, celor care l-au redactat și o terminologie mai modernă uh, la părți se folosește nu numai genul masculin, ci și cel feminin și uh, altfel de exemple de acest gen. Cred că ar trebui să mă opresc aici. Uh, Veți găsi uh, detaliile în raport și uh, puteți să întrebați dacă doriți. Mulțumesc, dau cuvântul următorului profesor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Institutul European de Studii uh, Juridice a întocmit uh, acest uh, raport nu atât pe marginea impactului directivei în sfera sa de aplicare, ci am preferat să vedem ce se întâmplă dacă acest proiect ar fi implementat și în afara sferei sale de aplicare în dreptul contractual general. ne-am gândit la armonizare uh, de plină în uh, domeniul uh, drepturilor consumatorilor. Până acum, directivele s-au referit la domenii foarte precise, servicii financiare, timeshare și așa mai departe. Noua propunere aduce o modificare radicală pentru că acoperă sau dorește, se dorește să acopere toate aspectele control de conținut, uh, obligații de informare, uh, condiții de desfășurare a activităților comerciale, ceea ce uh, și ar trebui să ținem cont de dreptul contractual. ne-am suprapus cu domenii care intră sub incidența dreptului național în această privință și cu domenii care sunt reglementate la modul general și nu uh, ca și uh, drept contractual referitor la relațiile comerciale dintre uh, firme și uh, particulari. De asemenea, există uh, reguli, prevederi foarte specifice care cad sub incidența dreptului contractual în, din statele membre. În studiul nostru am uh, descris uh, o uh, rearanjare a sistemelor uh, juridice, în sensul că statele membre vor trebui să-și rearanjeze cumva, să-și uh, um, modifice structura uh, dreptului contractual în uh, conformitate cu prevederile privind protecția consumatorului. Ar trebui să uh, existe uh, legislație specifică pentru protecția drepturilor consumatorilor